Vă rog să ocupați uh, loc. Deschid uh, ședința și o să urmăm uh, ordinea de zi, dacă sunteți de acord, înțeleg că da. Comunicările președintei, nu cred că am nimic special de spus aici. Așadar, trecem mai departe de punctul 2, dacă nu aveți nimic de adăugat. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor. Avem procesele verbale din 24 septembrie, 13 decembrie și 10 ianuarie. Le putem aproba? Da. Înțeleg că nu există nicio respingere. Atunci trecem uh, la raportul privind negocierile interinstituționale în curs. Și pentru că ajungem la un sfârșit de mandat, sunt multe negocieri interinstituționale pe care încercăm să le încheiem. Mai întâi vorbim despre echilibrul dintre viața privată și cea profesională, apoi Autoritatea Europeană a Forței de Muncă, coordonarea sistemelor de asigurări sociale, protecția lucrătorilor, la expunerea la agenți uh, uh, cancerigeni un proiect de regulament care stabilește un cadru uh, legal pentru statistica europeană, însă aceste subiecte au fost tratate astăzi și am ajuns la un rezultat. Apoi mai avem și directiva privind condițiile de muncă transparente și previzibile. O să dau cuvântul raportorilor, dacă sunt în sală, ca să ne ofere o scurtă prezentare și o să încep uh, cu domnul Carsă privind uh, echilibrul între viața profesională și viața privată. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi fi foarte succint. În cadrul ultimului trialog, s-a uh, explorat uh, o posibilitate în urma ea președinția a informat echipa um, um, Parlamentului European că statele membre acceptă un uh, concediu de paternitate care să fie plătit la nivelul concediului medical revenind astfel la propunerea Comisiei cu încurajarea către statele membre să crească chiar până la nivelul concediului de maternitate. Discuțiile s-au concentrat pe eligibilitatea pentru concediile de paternitate și parental, adică uh, vechimea în muncă, printre altele, iar uh, Parlamentul European și-a exprimat uh, dorința către Consiliul Uniunii Europene să um, uh, criteriul de eligibilitate unei vechimi de un uh, an în muncă, dar uh, mandatul inițial al Consiliului nu uh, a conținut nimic legat de propunerea pentru concediul de paternitate de 10 zile. Următoarea uh, reuniune va avea loc um, mâine după masă, sperăm că va fi ultimul trialog și am uh, sentimentul bun că vom reuși să ajungem mâine la un acord pe restul chestiunilor care oricum nu sunt atât de esențiale. Așadar, urați-mi succes și sper să mă întorc cu rezultate pozitive. Mulțumim frumos, da, chiar vă urez succes și o să fiu și eu acolo ca să vă susțin. Autoritatea Europeană pentru um, Forța de Muncă. Domnul Leonards este raportor, văd că domnul tocmai intră. Ați venit la momentul cel mai potrivit. Ne puteți spune în două-trei minute care este situația privind Autoritatea Europeană a Forței de Muncă? Mulțumesc frumos! Cream că vorbesc după David Caza, ceea ce îmi dă mai mult timp până când se apartă. Văd că a fost foarte succint astăzi. Mulțumesc. Am votat pe, votat pe 20 noiembrie privind autoritatea pentru ocuparea forței de muncă europene. Am avut un rezultat bun în Comisia pentru Ocupare și un rezultat bun și în plenară. Angajamentul Parlamentului, al Consiliului și al Comisiei este foarte bun. De exemplu, Cred că am, uh, am uh, trialogat doar vreo 8 ore maxim, iar prietenii noștri din uh, președinția română erau deja prezenți la acele negocieri. Unele trialoguri au avut deja loc așadar. Cel de-al doilea și primul sub președinția română a fost pe 8 ianuarie, apoi pe 15 la Strasburg. Săptămâna trecută am mai avut unul urmând ca mâine seară să aibă loc următorul aici la Bruxelles. Așadar, încercăm uh, să fim cât se poate de constructivi, uh, trecem prin dosar foarte repede, însă există câteva chestiuni foarte uh, importante vis-a-vis -vis de această autoritate, mai ales în ceea ce privește domeniul de aplicare. S-a făcut ceva progrese și sperăm ca în curând să ajungem la un acord. În ceea ce privește inspecțiile comune, concertate, care ar putea fi coordonate de această autoritate, am înregistrat de asemenea progrese semnificative în cadrul schimburilor schimburilor de opinii, încercând să înțelegem ce vrea fiecare. De aceea cred că și în acest sector putem face progrese. Au rămas chestiuni uh, încă în discuție, dar și acolo se uh, înregistrează progrese. Vorbesc despre rolul de mediator și conciliere, uh, de um, grupurile de factori interesați, și um, acestea fiind unele chestiuni pe la care nu am ajuns la un acord, mâine vom începe să discutăm rolul EURES, articolul 14 privind întreruperile de pe piața muncii și platforma pentru muncă nedeclarată, printre altele. În 29 ianuarie și 5 februarie mai avem planificate două uh, trialoguri deci uh, respectăm un program foarte strict, ceea ce nu ar fi posibil fără angajamentul președinției române al asistenților noștri, al personalului politic și al personalului uh, secretariatului comisiei noastre, cărora le datorez multe mulțumiri, dar se parte că cu toate aceste eforturi vom putea să terminăm raport în mandatul nostru ceea ce ar fi un lucru foarte bun și ar reflecta totodată ambiția noastră ca Parlament pentru acest dosar în mod deosebit. Sunt așadar foarte încrezător, foarte optimist că putem încheia lucrările, ceea ce ar fi foarte bine. Și cam atât de succint am putut să fiu. Mulțumesc frumos! Apoi mai avem și coordonarea sistemelor de asigurări sociale. Domnul Balaș nu este aici și nu cred că e altcineva care vrea să intervină, însă știm că trialogurile pe acest subiect au început și în curând vom avea și rapoarte în cadrul comisiei. Apoi avem protecția lucrătorilor um, de pe riscurile uh, expunerii la agenți uh, mutageni și cancerigeni. Săptămâna aceasta va avea loc un trialog. Laura nu este aici, din câte văd. Avem și un proiect de regulament care stabilește un cadru um, european pentru statistica europeană, subiect care a fost uh, tratat astăzi cu o concluzie pozitivă. Chiar dacă nu oficial, uh, lucrurile par să se fi încheiat, mai rămân doar câteva semnături. Și apoi mai avem directiva privind condițiile de muncă transparente și previzibile. Domnul Calveșombon fiind raportor, dumnealui însă nu se simte bine astăzi, așa că nu ne poate spune care este situația actuală. Însă ce vă pot eu spune este că lucrurile merg într-o direcție bună pe, în ceea ce privește condițiile previzibile de muncă și președinția, de asemenea, ne-a ajutat deja să ne îndreptăm către un rezultat bun în acest sens. Acestea fiind spuse, vreau să urez un călduros bun venit și să-i dau cuvântul domnului ministru din România pentru muncă și justiție socială, domnul Budăi. Ne puteți uh, prezenta președinția dumneavoastră fără a um, fi prea lung în uh, intervenție, astfel încât să vă putem pune și întrebări și să avem o dezbatere cu dumneavoastră. Sper că sunteți de acord. Thank you. Vom începe cu coordonatorii grupurilor politice și apoi vom da cuvântul celorlalți, evident. Așadar, un călduros bun venit! Așteptăm uh, cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră în aceste luni foarte intense dinaintea alegerilor. Ceea ce putem realiza împreună este important și pentru mobilizarea cetățenilor când vine vorba de participarea la aceste alegeri foarte importante. Poate alegeri europene mai importante decât am avut de la început încoace. Aveți cuvântul. Mulțumesc frumos pentru introducere. Stimați membri ai Parlamentului European, la doisprezece ani de la aderare la uniunea europeană românia a preluat începând cu unu ianuarie două mii nouăsprezece pentru șase luni responsabilitatea președinției uniunii europene consiliului uniunii europene. pregătirea și derularea acestui mandat reprezintă o prioritate națională pentru noi. pentru românia asumarea poziției de președinte al consiliului uniunii europene presupune o extraordinară oportunitate de a și demonstra aderarea la valorile europene, de a-și reafirma susținerea cu privire la proiectul european și de a contribui în mod direct la procesul de consolidare a acestuia. Păstrarea unității proiectului european și a integrității politicilor europene în beneficiul cetățenilor europeni reprezintă obiectivul strategic în jurul căruia gravitează întregul proces de derulare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Am onoarea să vă prezint astăzi obiectivele generale ale președinției române a Consiliului Uniunii Europene, dar și prioritățile specifice domeniilor ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, pe care le vom promova în semestrul 1, 1 din acest an. Ca linie fundamentală de lucru, Președinția română a Consiliului Uniunii Europene se va axa pe cetățenii europeni cu aspirațiile și preocupările lor. În abordarea noastră suntem în egală măsură realiști și ambițioși. Realiști pentru că înțelegem că suntem o președinție aflată într-o perioadă atipică, cu un proces Brexit aflat în derulare, alegeri ale Parlamentului European, discuții privind viitorul UE la Sibiu și dosare complexe cum ar fi cadrul financiar multianual, aflate în negociere. În acest context, este esențial să beneficiem de un efort colectiv și de o puternică voință politică, atât din partea statelor membre UE din Consiliu, cât și din partea Parlamentului European. Totodată, suntem ambițioși pentru că ne vom strădui să fim eficienți, încercând să asigurăm un progres real pentru cât mai multe dosare prioritare, furnizând astfel rezultate tangibile pentru cetățenii uniunii europene. unul dintre subiectele abordate orizontal pe care am dorit să l accentuăm se referă la viitorul europei. în acest context sperăm că summitul de la sibiu din 9 mai 2019 se va dovedi a fi un pas important în consolidarea proiectului european. prioritățile președinției noastre pot fi grupate în cadrul a patru piloni de acțiune 1. Europa convergenței. 2. Europa siguranței. 3. Europa actor global. Și 4. Europa valorilor comune. Inclusă sub umbrela Europei convergenței și a Europei valorilor comune, tematica ocupării forței de muncă și a afacerilor sociale cuprinde o paletă largă de provocări la nivelul Uniunii Europene – fiind un domeniu care influențează în mod concret și direct cetățeanul european. În acest scop, vom sprijini punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale prin promovarea de șanse și acces egal la piața muncii, condiții echitabile de muncă și incluziune socială, inclusiv printr-o implicare mai mare a partenerilor sociali promovarea mobilității forței de muncă rămâne un element cheie pentru eficiența pieței interne dar și un răspuns la evoluțiile demografice din statele membre. astfel președinția română va promova principiul mobilității forței de muncă ca factor generator de creștere și competitivitate pe piața internă. în contextul preocupărilor constante pentru combaterea abuzurilor și a muncii nedeclarate considerăm utilă dezvoltarea la nivel european a unui organism de implementare care să aducă valoare adăugată să faciliteze cetățenilor întreprinderilor și administrațiilor naționale accesul deplin la oportunitățile oferite de dreptul la liberă circulație și să asigure mobilitatea echilibrată a forței de muncă. de asemenea vom avea ca obiectiv prezervarea drepturilor câștigate de lucrătorii mobili și familiile lor, precum și promovarea unei cooperări eficiente între statele membre pe subiect. Pe segmentul legislativ aferent acestei priorități, vom urmări finalizarea negocierilor cu Parlamentul European pe regulamentul privind viitoarea Autoritate Europeană a Muncii. Pe dosar, constatăm că pozițiile celor doi legislatori sunt în mare parte convergente și explorăm actualmente în trialogurile informale soluții la punctele unde obiectivul este același, dar diferă metoda practică de a-l obține. Am speranța că un acord va putea obținut în cel mai scurt timp, astfel încât domeniul ocupării și egalitatea între femei și bărbați reprezintă afacerilor sociale să beneficieze de o autoritate care să ofere un sprijin suplimentar statelor membre. În ceea ce privește dosarul privind coordonarea sistemelor de securitate socială, vom avea o abordare realistă, vizând să avansăm în negocierile cu Parlamentul, dând dovadă și de proactivitate în perspectiva concluzionării discuțiilor în perioada următoare. Avem pe masă o propunere legislativă care cuprinde foarte multe domenii sensibile pentru statele membre UE. Astfel, că vom încerca să o gestionăm de o manieră care să reflecte cât mai bine interesele cetățenilor în rezultatul final. În contextul acestei tematici, vom organiza la București și o conferință cu tema Mobilitatea forței de muncă, element de bază în asigurarea echilibrului pieței muncii. Prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sănătoase la locul de muncă va constitui de asemenea o prioritate pentru președinția noastră. Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă unul dintre domeniile complexe ale politicii UE privind ocuparea forței de muncă, o parte integrantă a conceperii și organizării proceselor de muncă, ce are rolul de a preveni eventualele disfuncții, astfel încât procesul muncii să se desfășoare în condiții de maximă eficiență pe segmentul legislativ aferent avem în vedere și finalizarea negocierilor pe marginea cadrului normativ privind condițiile de muncă transparente și predictibile cu efecte directe atât asupra lucrătorilor cât și a productivității. și aici discutăm de un dosar în care pozițiile colegislatorilor nu au fost neapărat convergente dar scopul comun este să avem un rezultat care să ofere o protecție adecvată lucrătorilor și să respecte practicile din statele membre. Ne propunem să finalizăm și negocierile pe revizuirea directivei privind expunerea la agenții cancerigeni și mutageni sau mutageni la locul de muncă, lotul 3. Discutăm de un dosar care ne permite să confirmăm încă o dată aplecarea către bunăstarea cetățenilor, iar atmosfera constructivă în care s-au purtat discuțiile până în prezent îmi dă încrederea că vom adopta acest act legislativ în actualul mandat al Parlamentului. De asemenea, vom promova concluzii ale Consiliului privind asigurarea securității și sănătății la locul de muncă în contextul noilor forme de muncă. În sprijinul acestui obiectiv, vom organiza o conferință privind noile forme de muncă din perspectiva sănătății și securității la locul de muncă un alt obiectiv al președinției române este reprezentat de asigurarea de oportunități egale pentru femei și bărbați pe piața muncii prin reducerea diferențelor de remunerare între femei și bărbați și implementarea unor măsuri de asigurare a echilibrului dintre viața de familie și cea profesională a părinților și îngrijitorilor egalitatea între femei și bărbați reprezintă o resursă esențială pentru promovarea unei creșteri economice echitabile și incluzive fiind importante și măsurile pentru încurajarea femeilor în funcții de conducere și promovarea egalității de gen ca factor esențial al combaterii sărăciei. În vederea asigurării oportunităților egale pe piața muncii, pe segmentul legislativ, vom urmări finalizarea negocierilor cu Parlamentul European pe, pe directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea de familie a părinților și îngrijitorilor și vom căuta soluții pentru deblocarea negocierilor pe marginea propunerii de directivă privind îmbunătățirea echilibrului de gen în cazul administratorilor neexecutiv ai companiilor listate la bursă. Pe segmentul nelegislativ vom promova concluzii ale Consiliului cu privire la eliminarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați. Ca date relevante pentru reuniunile Consiliului EPSCO menționăm 15 martie Bruxelles și 13 iunie Luxemburg, urmând ca reuniunea informală a Ministrilor Muncii și Afacerilor Sociale să aibă loc în perioada 10-11 aprilie 2019 la București. Pe lângă conferințele deja menționate, pe tema mobilității forței de muncă și a sănătății și securității la locul de muncă, am dori să punctăm și alte evenimente de impact pentru domeniul nostru, cum ar fi conferința privind participarea copiilor la procesele de luare a deciziilor și de elaborare a politicilor la nivelul ue șase șapte mai conferința referitoare la îmbunătățirea și actualizarea competențelor adulților element de echilibru pentru piața muncii șaisprezece șaptesprezece mai conferința la nivel înalt privind egalitatea de gen 30-31 mai. Conferința cu titlul Perspective ale Convenției de la Istanbul, un nou orizont, schimbarea paradigmei pentru toți factorii de decizie, 4-6 iunie. Suntem încrezători că președinția română va facilita asigurarea de rezultate concrete pentru cetățenii europeni, dar acest lucru este posibil doar cu sprijinul și implicarea statelor membre și ale instituțiilor relevante ale Uniunii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și aștept cu deschidere întrebările dumneavoastră și vă aștept în acest an în România. De asemenea, am să vă rog să-mi permiteți doar câteva minute să fac o trecere succintă prin ceea ce ne propunem pe fiecare dosar în parte și ulterior vă răspund la tot ceea ce dumneavoastră mă întrebați. Primul dosar și foarte important este Autoritatea Europeană a Muncii. Președinția susține ferm obiectivele propunerii și lucrăm pentru a avansa cu negocierile, acest dosar fiind un dosar de bază pentru președinția română. Suntem bucuroși să menționăm că opiniile colegislatorilor sunt similare în multe puncte, în timp ce există încă unele aspecte divergente. Obiectivul nostru este ca regulamentul să fie adoptat în mandatul președinției României. Coordonarea sistemelor de securitate socială. Acesta este un dosar foarte important pentru Consiliu. Scopul său este de a facilita libera circulație a lucrătorilor prin modernizarea coordonării sistemelor naționale de securitate socială. Colegii uitori au o ambiție comună și ne vom strădui să progresăm negocierile pe cât posibil în cadrul legislaturii actuale. trei directiva privind realizarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată. Suntem convinși că în cadrul trialogului de mâine vom putea obține un acord politic pe acest dosar extrem de important, atât pentru părinți cât și pentru îngrijitori. patru directiva privind condițiile de muncă transparente și previzibile. După trei trialoguri sub președinția austriacă, președinția română va continua munca intensă în primele câteva săptămâni cu scopul de a adopta directiva în cadrul președinției noastre. Ambele instituții caută soluții care să obțină echilibrul corect. Considerăm că rolul partenerilor sociali este important în implementarea directivei și vom, ne vom asigura că autonomia partenerilor sociali va fi respectată în conformitate cu practicile naționale. Directiva privind agenții cancerigeni și mutageni la locul de muncă. Am început deja negocierile prin, în trialogul din 16 ianuarie și sperăm să putem închide acest dosar important în mandatul nostru. Regulament privind Fondul European la Globalizare în cadrul consiliului s au înregistrat progrese considerabile privind propunerea fondului european de ajustare la globalizare în cadrul președinției austriece. președinția română va continua pe această bază urmând să ajungem la o abordare generală parțială în luna martie. vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. Thank you. Yes, it's... Mulțumim. Da, este o listă ambițioasă și vom încerca să ne asigurăm că atât dumneavoastră cât și noi putem să realizăm cât mai mult din ea. Acestea fiind spuse, da, vom avea o primă rundă de întrebări uh, din partea coordonatorilor și apoi urmează cei care au ridicat deja mâna pentru a se înscrie la cuvânt. Încep cu domnul Casa din partea PPE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumim, domnule ministru, pentru prezentare. Vă doresc succes în președinția dumneavoastră. Este un moment extrem de important pentru că este ultima președinție înainte de încheierea acestui mandat. Avem așadar o serie de chestiuni importante care au ajuns toate într-o etapă critică. De aceea avem nevoie de sprijinul președinției dumneavoastră pe dosare importante, cum ar fi uh, condițiile de lucru transparente și previzibile, Autoritatea Europeană de Muncă, după cum ați menționat, și, evident, echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Am avut sentimentul că nu e principala noastră prioritate, dar, oricum, uh, să știți că s-a pus foarte mult efort în această directivă și ne aflăm într-un moment crucial. Iar uh, acest avânt trebuie menținut în continuare, astfel încât negocierile să se încheie. Directiva va avea un impact enorm asupra cetățenilor europeni și, dincolo de acest lucru, industria se îndreaptă spre uh, metode de lucru mai flexibile care trebuie să vină însoțite de măsuri care să sprijine în continuare uh, familiile și, în special, femeile. Să sperăm așadar că acest avânt despre care vorbeam se va menține și în reuniunea de mâine. O întrebare specială legată de Fondul Social European și Fondul de Ajustare la Globalizare. Sunt uh, dezamăgit de lipsa de poziție a Consiliului pe ambele dosare, pentru că amândouă sunt extrem de importante. Sunt sigur că și raportarea noastră va avea câteva cuvinte de spus în acest sens și voiam să spun care este situația din perspectiva dumneavoastră la momentul de față și cum vom găsi o soluție la faptul la această uh, problemă, pentru că nu e deloc plăcut să știm că nu există o poziție din partea Consiliului. Mulțumim, domnule Casa. Are cuvântul acum coordonatoarea uh, socialiștilor și democraților, Agnes Iongerius. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumim, domnule ministru, pentru că ați venit alături de noi și pentru că ne-ați prezentat lista noastră de lucruri de făcut. Trebuie să spun că îmi place această combinație între realism și ambiție, pentru că uh, Zic eu că avem nevoie de ambiție dacă vrem să finalizăm câteva dintre aceste dosare importante pe care le avem pe masă. Și vă mulțumesc pentru că nu sunteți doar realist, ci și ambițios când vine vorba despre finalizarea acestor trialoguri. Mă bucur de asemenea tare mult că ați subliniat uh, nevoia de convergență în Uniunea Europeană și da, simt și eu că este urgent să atingem o coeziune economică și socială pe teritoriul Uniunii Europene și cred, trebuie să spun că această întrebare despre Fondul Social European și fondul uh, celălalt au de-a face cu uh, convergența și coerența, deci mă interesează și pe mine răspunsul dumneavoastră la întrebarea colegului meu David Casa. Dați-mi voie să mai spun că mă bucur că ați vorbit despre crearea Autorității Europene a Muncii ca fiind o prioritate. Nu vreau să um, um, um implic în trialogul uh, în desfășurare, pentru că sunt persoane mult mai implicate decât mine, dar profit doar de ocazie pentru a vă spune că nu cred că principala prioritate este sediul agenției. Ar fi înțelept să punem lucrurile în mișcare mai întâi, iar chestiunea sediului să fie tratată mai târziu. Um, soluționarea uh, problemei abuzurilor împotriva lucrătorilor în Uniunea Europeană este un element important și cred că suntem de acord pe, cu privire la acest lucru. Iar pentru mine, combaterea abuzului înseamnă și susținerea drepturilor lucrătorilor. Apoi, uh, deși, într-adevăr, echilibrul dintre viața profesională și cea privată nu a fost prezentat ca o prioritate, uh, dacă dumneavoastră sunteți ambițios și colegul meu este ambițios la fel și mâine se va încheia acest trialog, atunci asta ar fi bine. la fel ca și încheierea trialogului privind condițiile de muncă transparente și previzibile, un uh, dosar important pentru femeile și bărbații din Europa care se află în uh, câmpul muncii. Să luăm exemplu femeilor care lucrează în sectorul medical cu contracte de muncă flexibile, de exemplu. Cred că acolo E nevoie de acest uh, echilibru între viața profesională și viața privată, dar au nevoie și de condiții decente de lucru pentru ca lucrătoarele din acest sector, al uh, sector medical, să aibă um, Uh, condiții bune. De asemenea, sper să facem progrese și în ceea ce privește directiva privind agenții cancerigeni și mutageni, pentru că astfel lucrătorii pot să își efectueze munca în uh, condiții sigure și pot ajunge la bătrânețe sănătoși. Și nu în ultimul rând, dacă într-adevăr S-a încheiat cadrul comun pentru statistica europeană uh, azi dimineață, atunci avem deja o căsuță pe care o putem bifa în uh, acest plan ambițios și vă felicit pentru încheierea acestui trialog. Mulțumesc! Mulțumim! Dăm acum cuvântul coordonatoarei din partea ECR, doamna McIntyre. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă! și mulțumesc domnului ministru pentru că este astăzi alături de noi. Ați uh, moștenit președinția într-o perioadă extrem de încărcată. Însă, evident, uh, doamna prim-ministru a României, ca fost uh, eurodeputat, știe cam cum merg negocierile și are așa o imagine din interior despre ceea ce privește cooperarea între colegiuitori. Am înțeles care sunt prioritățile dumneavoastră și înțeleg că ele acoperă cam totul. Și am auzit și pe ceilalți coordonatori care au stabilit uh, o prioritate pentru tot. Însă eu mă întreb dacă totul poate fi o prioritate. Prioritatea mea este o legislație bună. Grupul meu a salutat întotdeauna uh, agenda a uh, unor uh, reglementări mai bune. Și atunci, uh, ce vreau eu să vă întreb este cât sunteți de încrezător că se poate oferi cetățenilor o, uh, un sistem de legislație bun și dacă sunteți de acord că este mai important ca legile pe care le încheiem să fie bune și nu toate până la sfârșitul mandatului. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul Ianei din partea ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Iau cuvântul în locul coordonatorului nostru, care este bolnav, din păcate, domnul Calvez Șampăl. ALDE salută faptul că Echilibrul între viața privată și viața profesională este o prioritate pentru președinția dumneavoastră. Cred că ar trebui să luăm toate măsurile pentru a avea o legislație echilibrată înainte de sfârșitul acestei legislaturi, pentru a îmbunătăți uh, egalitatea de gen și participarea femeilor la viața profesională. Deci noi considerăm că ar trebui ca Autoritatea Europeană a Muncii și uh, transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă să fie garantate. Facilitarea mobilității uh, cetățenilor în Uniunea Europeană și înlăturarea barierelor în calea liberei circulației sunt de asemenea puncte foarte importante pentru grupul meu și orice acord care va fi semnat cu privire la revizuirea regulamentului cu privire la securitatea socială în următoarele săptămâni trebuie să fie un, uh, un punct important. Considerăm că mm, procedurile cu privire la portabilitate sunt un punct esențial pentru domeniul social. Vrem să rugăm președinția română de asemenea să se asigure că statele membre accelerează implementarea agendei New Skills, noile competențe și accesul la mai bună educație și la competențele uh, profesionale precum cele digitale și la ocupare. Învățarea pe tot parcursul vieții, măsurile de reconvertire, de reformare, toate acestea sunt uh, extrem de importante pentru integrarea cetățenilor pe piața muncii și pentru a putea corecta uh, acele lucruri care nu sunt încă uh, așa cum ne-am dori. ALDE regretă că directiva antidiscriminare este în continuare blocată la Consiliu și lansăm un apel către Comisie și Consiliu să găsească o soluție pragmatică și sperăm ca dumneavoastră să contribuiți la deblocarea acestei situații. Statele membre trebuie să îmbunătățească eforturile lor și pentru o includere mai bună a persoanelor cu disabilități pe piața muncii, înlăturând barierele legislative, înlăturând uh, problemele administrative și garantând locuri de muncă potrivite, creând în același timp și stimulente pentru ei. Mulțumesc! Thank you. Uh, Vă mulțumesc. Acum vreau să dau cuvântul din partea GUE, NGL, dar nu cred că avem un coordonator aici sau vreun reprezentant al grupului GUE. Bun, atunci mergem mai departe, trecem la verzi și vreau să-i dau cuvântul doamnei Jean Lambert. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să salut în primul rând președinția română. Considerăm de mult timp că președințiile din țările mai mici au adus rezultate foarte bune și sperăm același lucru și pentru președinția dumneavoastră. În prezentarea dumneavoastră ați spus că sunteți cumva o președinție uh, pe două paliere. Pe de o parte avem, desigur, dosare legislative care sunt uh, acum pe rol uh, în următoarele săptămâni și apoi avem o perioadă care începe odată cu alegerile. Însă un lucru care le unește pe aceste două perioade este libertatea de circulație a lucrătorilor și eu sunt raportor pe un dosar din acest domeniu. Sunt raportor din umbră. Venind din Marea Britanie, pot să spun că am văzut care a fost beneficiul pe care l-a adus libera circulație țării noastre în ceea ce privește susținerea economiei noastre și am văzut și un câștig la cetățenii noștri care pot merge la rândul lor să lucreze în altă parte în Uniunea Europeană. Este vorba de drepturi reciproce, desigur. Însă, de multe ori, această relație este prezentată ca o tensiune est-vest – și eu vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră activitatea dumneavoastră în timpul președinției în, ca, ca și facilitator între aceste tensiuni? Considerați că puteți să transmiteți ideea că este un beneficiu pentru Uniunea Europeană că lucrătorii pot să meargă și într-o altă țară să lucreze. Vreau să știu cum vreți cu președinția dumneavoastră să contribuiți la o înțelegere mai bună a mișcărilor lucrătorilor și la beneficiile de ambele părți. Aș dori să vorbim puțin și despre agenda competențelor. Comisia noastră din Parlamentul European a făcut destule pentru a putea să arate cum să se adapteze lumea uh, angajatorilor la noile provocări. Și vreau să știu dacă și acest um, nouă, uh, nou mediu al muncii va face parte din prioritățile noastre. Mulțumesc. Acum, în numele EFDD, nu văd pe nimeni în sală, dacă nu mă înșel. Așa că trecem mai departe și trecem la grupul Europa a Națiunilor și a Libertăților, ENF, care nu este în sală de asemenea. Deci, trecem la a doua rundă de întrebări din partea membrilor care doresc să ia cuvântul și începem cu Emilian Pavel. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru, bine ați venit în Parlamentul European. Mă bucur să vă văd și vă mulțumesc pentru prezentarea priorităților uh, dumneavoastră, bucății dumneavoastră din această primă președinție a României, care uh, practic uh, ne face să fim mândri, să arătăm că putem să fim ambițioși, așa cum ați spus, și chiar dacă suntem realiști, trebuie să fim ambițioși, dat fiind faptul că avem o perioadă atât de scurtă în care vom putea negocia aceste dosare importante. Ați vorbit și mă bucur foarte mult faptul că ați vorbit de pilonul social european, o prioritate a grupului nostru politic și uh, chiar dacă nu este Maria Joao aici, uh, vreau să vă mulțumesc că puneți acest pilon social european uh, la locul cuvenit, pentru că după cinci ani de zile în acest mandat de Parlament European trebuie să venim în fața oamenilor cu rezultate concrete, iar ambiția dumneavoastră ne arată că se pot obține rapid. Ați vorbit și de coeziune și convergență. Diferența între denumirea ministerului care îl conduceți dumneavoastră și Comisia EMPL uh, este că dumneavoastră vă numiți justiție socială. Este nevoie în, uh, în Uniunea Europeană și în România de justiție socială, iar dosarele uh, acestea care le-ați menționat ca priorități vor contribui la această justiție socială în întreaga Uniune Europeană. Vreau să-i spun colegei mele, Jean Lambert, că România nu este o țară mică. România este a șaptea țară ca populație și după decizia nefericită a Marii Britanii va deveni chiar a șasea țară cu o populație de 20 de milioane. Din păcate, pentru uh, economia României, undeva la 4 milioane de români nu mai locuiesc în, uh, în uh, România, locuiesc în alte state membre ale Uniunii Europene, dar uh, știu că aveți și poate ne spuneți câteva lucruri despre măsurile care le avem pentru a încuraja oamenii să se întoarcă acasă, pentru a încuraja să se întoarcă acolo unde uh, avem nevoie de ei, pentru că în România este un deficit de forță de muncă enorm. Și vorbesc aici, evident, despre acele burse Uh, ale de locuri de muncă anunțate de dumneavoastră împreună cu doamna ministru Intotero și vă felicit pentru acest lucru. Avem nevoie de uh, români și nu numai de europeni, de forță de muncă uh, la noi acasă. Încă o dată felicitări și vă urez mult succes în, iată, încă 4-5 săptămâni mai aveți în care puteți negocia, pentru că ne-a anunțat Comisia Europeană, sper că au reprezentanți aici și ne aud, că ei nu vor mai negocia după februarie, deci uh, în acest timp scurt uh, vă urez mult succes să vă atingeți uh, toate țelurile. Mulțumesc! Thank you, Madam Lope Mulțumesc, doamna Lope Mulțumesc, doamnă președintă, și, evident, bine ați venit, domnule ministru. Vă doresc, așa ca toți ceilalți, foarte mult succes pentru că este important pentru dumneavoastră, dar și pentru noi toți și mai ales pentru cetățenii europeni. Doamna președintă a spus, este important să-i mobilizăm pe cetățeni și este important ca aceștia să știe că există o orientare socială a Uniunii Europene și că pilonul social este o prioritate. Săptămâna trecută după cum a spus coordonatorul meu, s-a aprobat uh, cu o amplă majoritate Fondul Social European Plus. Astfel, uh, traseul Uniunii Europene în următoarea perioadă va fi marcat de acest fond care are un impact direct și pozitiv asupra sistemelor educaționale și um, de uh, formare și sunt sigură că va contribui la îmbunătățirea coeziunii sociale, la participării societății și a grupurilor mai uh, def- defavorizate, garantind uh, egalitatea de oportunități la toate vârstele. De fapt, coincide foarte mult cu prioritățile dumneavoastră tot ceea ce ați spus despre ocupare, despre uh, uh, pilonul social, despre demografie, care pentru mine și pentru Spania este și ea foarte importantă, pentru că avem o mare problemă și de depopulare, toate acestea sunt incluse în acest fond social. Prin urmare, nu este o coincidență faptul că într-un timp atât de scurt, Parlamentul și Comisia noastră a reușit să se pună de acord la nivel de grupuri politice pentru a putea aproba cu o mare majoritate acest fond social european. Am făcut-o și cred că pot uh, vorbi în numele tuturor grupurilor când spun că am făcut o așadar pentru că o consideram o prioritate și voiam să uh, avem un proiect bun pentru anii care vin și să îl încheiem în această legislatură. De aceea mi-ar plăcea să știu ce părere aveți despre importanța pe care o va acorda această președinție acestui raport. Ce termen ne puteți oferi? Știu că va fi foarte complicat, însă v-aș ruga să începeți negocierile pentru că este extrem de important și ar fi un mesaj bun transmis cetățenilor. Noi ne-am făcut treaba și Bineînțeles, pot să vă spun că dacă s-a ajuns la un acord atât de amplu, a fost pentru că am considerat că trebuie să lăsăm deoparte um, atitudinile și să încercăm să ajungem la un acord echilibrat, susținut de toate grupurile politice. Atâta. Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Doamna Moran Chartier, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru. Vă urez mult succes pentru președinția română din următoarele șase luni. Aveți într-adevăr o sarcină foarte dificilă, pentru că, deși președinția dumneavoastră durează șase luni, se confruntă cu provocări enorme. În primul rând, trebuie să termine ultimele negocieri. Știm foarte bine cât de importante sunt aceste negocieri în curs. Am lucrat foarte mult pe Europa socială și dumneavoastră acum vă revine responsabilitatea de a finaliza textele pe care noi am lucrat atâta timp. Eu sper ca dumneavoastră să vă folosiți uh, întreaga hotărâre și ambiție pentru a termina aceste negocieri, pentru că sunt texte esențiale la care noi ținem foarte mult. Aceasta este prima sarcină a dumneavoastră. A doua sarcină, care este și a doua provocare, este că cetățenii europeni trebuie să simtă că Europa lucrează pentru ei. Acesta este un lucru esențial. Trebuie să apropiem Europa de cetățeni, să le facem, să, să-i facem să înțeleagă, mai ales acum în momentul acesta în care se apropie alegerile, că Europa e aproape de ei. Președinția de noastră e de aceea uh, foarte, um, este sub o presiune foarte mare din cauza acestei responsabilități pe care o are. România este o țară relativ recentă în Uniunea Europeană, este o țară care are președinția UE pentru prima dată și are sarcina de a arăta că mobilizarea pro-europeană în jurul valorilor europene trebuie să fie soclul pe care să ne stabilim următorul Parlament European. Este vorba de o responsabilitate enormă care vă revine pentru că toată activitatea mandatului viitor al Parlamentului, al legislaturii următoare în Parlamentul European va depinde de angajamentul pe care dumneavoastră îl veți arăta. Eu am încredere în dumneavoastră, dar să nu uitați! ce v-am spus. Al treilea punct la care vreau să revin, uh, am auzit că și colegii au luat cuvântul despre aceasta, dar uh, am anumite puncte care, de care îmi pasă foarte mult. Ați vorbit de egalitatea dintre femei și bărbați și că aveți ambiția să reduceți sau să eliminați decalajul de salariu între femei și bărbați. Dacă îl faceți în șase luni, eu vă să știți că vă promit că vin să lucrez în România. E ceva extrem de dificil ce v-ați propus aici. Și aș dori să vă spun, dincolo de toatele, toate că pe lângă această prăpastie salariară trebuie să vă ocupați și de cariera femeilor. Și vreau să insist asupra acestui punct. Am discutat, doamna Lamberts, colega mea, a vorbit pe bună dreptate de noile competențe care sunt necesare pe piața muncii acum. Și știm că la baza piramidei uh, locurilor de muncă, 15% dintre ele vor dispărea. E vorba de acele locuri de muncă pentru care nu e nevoie de o calificare mare și, din păcate, domnule ministru, femeile sunt mai reprezentate în acest prim soclu al piramidei. Și dacă nu abordăm, pe de o parte, recunoașterea competenței femeilor și mobilitatea lor în carieră în același timp, de la nivelul cel mai jos al piramidei până sus, nu o să reușim. Ideea nu e să avem numai mai multe femei în posturi de conducere, ci trebuie să reușim să repartizăm aceste noi competențe pe toată piramida, să le punem în serviciul tuturor uh, angajaților din Europa, dar mai ales în serviciul femeilor, pentru că e o problemă extrem de delicată pentru femei. Nu e vorba neapărat aici de egalitatea între femei și bărbați, deși este și despre aceasta vorba, ci e vorba de o sărăcire a muncii femeilor. Este o problemă politică, economică și socială în același timp. Iată de ce eu mi-aș dori că printre șantierele pe care dumneavoastră le-ați numit să accelerați mai ales acest punct. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. I'll give... Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Șogor acum. Vă rog. Eh, vă mulțumesc, stimate domnul ministru, și eu vă urez mult succes la această scurtă perioadă de două luni, cum au spus și colegii anteriori. Întrebarea mea se referă la o temă care ține în principal de sectorul de transport, dar are implicații asupra sute de mii de locuri de muncă, mai ales din zonele periferice ale Europei. Pachetul de mobilitate privind transportul rutier considerat de mulți nu numai ca abuziv față de șoferii din Europa de Est, dar și ca o măsură care divizează piața unică. După cum știți, după două încercări eșuate în plenul Parlamentului de a adopta pachetul, Comisia de Transport a respins din nou două dintre cele trei dosare legate. În contextul în care Comisia Europeană a reiterat de mai multe ori că dosarele individuale nu pot sta pe propriul picior, și și-au sensul doar într-un pachet. Vă rog să confirmați dacă președinția română va menține această abordare în Consiliu. Vă mulțumesc. Thank you. Uh, then I'll give the floor to... Mulțumesc. Are cuvântul domnul vicepreședinte Claude Roland. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Mi se pare extrem de importantă și interesantă axa principală a președinției noastre, cetățenia. Pentru că cetățenia este foarte clar, după cum vedem în fiecare zi, tot mai departe de noi. E necesară reconcilierea între proiectul european și cetățenii europeni. Și cred că pe acest subiect, singurul mod sau cel mai bun mod sau cel mai concret este să vorbim cetățenilor despre realitatea care îi vizează, iar politicile de ocupare și, uh, sunt exact uh, ceea ce ne trebuie. Am observat că în introducerea noastră ați vorbit cumva pe două coloane, ambiție și realism. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun că realismul este să ai ambiție să ai ambiție înseamnă să fii realist în fața mizelor cu care ne confruntăm astăzi în Uniunea Europeană. Și pentru că nu am mult timp, vreau să evoc două elemente. În primul rând, și este o chestiune extrem de democratică, pentru că avem o democrație reprezentativă, însă aceasta funcționează doar atâta vreme cât este completată de instrumente de intermediere socială, parteneri sociali, par reprezentanți sindicali și așa mai departe. Ei fac parte din intermedierea socială și aș vrea să știu dacă în timpul președinției dumneavoastră veți lua inițiative în direcția partenerilor sociali care cred eu că trebuie să fie activați în ceea ce privește construcția de răspunsuri concrete care se așteaptă de la noi. Al doilea element și, doamna președintă, eu însă uh, deja uh, am uh, lucrat pe această chestiune vis-a-vis -vis de directiva privind agenții cancerigeni și mutageni revine din nou la elementul concret. Și ce este mai concret pentru oameni decât sănătatea lor? Să-și spună că de mâine încolo nu își vor mai pierde sănătatea sau viața mergând la serviciu. Cred că aceste elemente se intersectează perfect cu ambiția dumneavoastră. Și, vedeți, există acest slogan al Europei care protejează. Și, iată, astfel avem ocazia să arătăm clar că Europa chiar protejează. Avem așadar nevoie să realizăm acest lucru, pentru că în primul trialog s-a văzut clar uh, că uh, voința de uh, conciliere este clară și cred că avem aceleași intenții. Voi încheia spunând vis-a-vis -vis de ceea ce trebuie să faceți atât în timpul președinției noastre cât și ulterior, pentru că sunteți, suntem într-o etapă de tranziție um, și anume că revizuirea acestei directive privind uh, agenții cancerigeni nu trebuie să se limiteze la o a treia categorie urmată apoi de a, patra, ci trebuie să fie ceva permanent, pentru că vorbim de sute de mii de substanțe cu care lucrătorii sunt în contact zilnic și care se modifică de la o zi la alta și aflăm cu regularitate că anumite dintre ele au efecte care nu se știau înainte. Prin urmare, revizuirea este una permanentă și e absolută nevoie de aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! Tere Ranche, din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea detaliată a priorităților președinției române. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră mai în detaliu în ceea ce privește indexarea alocațiilor pentru copii. În unele țări aceste alocații sunt foarte ridicate, ca și în Germania, în țara în care vin eu, și cred că este o dezbatere foarte, dezbatere foarte periculoasă. Așa cum spunea și Jean Lambert, europenii trebuie divizați, o țară față, față de alta iar în uh, Marea Britanie a fost parțial și punctul de plecare pentru campania Brexit și știm unde s-a ajuns. De fapt, este vorba aici despre un, o bază a Uniunii Europene, tratamentul legal pentru toți cetățenii Uniunii, indiferent de țara din care provin. Eu aș dori să știu ce planifică președinția română pentru a pune capăt acestei uh, dezbateri, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în Regatul Unit. Pe de altă parte, mai există și alte procese legislative în curs în ceea ce privește această indexare uh, ce aveți de gând să faceți pentru ca să nu înceapă rând pe rând statele membre să introducă astfel de legislație pe care contravine principiilor Uniunii Europene? De aceea aș dori să știu care este strategia dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim și ultima întrebare vine de la domnul Cucan. Aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Domnule ministru, bun venit în comisia noastră. Este prima președinție istorică a României și toată lumea vă amintește că va fi una dificilă, solicitantă și importantă. E adevărat. Și aș adăuga totodată că este o ocazie de aur să arătați că sunteți buni să vă arătați calitățile. Vă rog să o faceți și să uh, închideți toate acele guri sceptice în ceea ce privește capacitatea României de a prezida eficient Uniunea Europeană. Succes vă doresc! Aș vrea să mai spun că cooperarea dumneavoastră cu comisia noastră, EMPL, va fi foarte apreciată de toată lumea. Am citit cu interes programul președinției dumneavoastră și accentul pe care îl puneți pe mobilitatea forței de muncă, o chestiune europeană foarte controversată. Cu toate acestea însă, ea stă la baza celor patru libertăți ale noastre. În acest sens, am o întrebare scurtă și concretă vis-a-vis -vis de Autoritatea Europeană a Muncii. Ați menționat-o în observațiile dumneavoastră. Din câte înțeleg, obiectivul dumneavoastră este să se ajungă la un acord privind crearea noii agenții uh, așa numită Autoritate Europeană a Muncii. În programul dumneavoastră spuneți și citez. Împreună cu statele membre, președinția română va explora cele mai bune opțiuni pentru definirea rolurilor și responsabilităților viitoarei autorități și va încerca să finalizeze negocierile pe acest dosar. Am încheiat citatul. Suntem de aceeași părere cu dumneavoastră. Această inițiativă poate îmbunătăți punerea în aplicare a normelor privind mobilitatea în teren pentru lucrătorii și companiile mobile. Însă, aș vrea să știu cum intenționează președinția dumneavoastră să trateze procesul ă, selecției, mai ales în ceea ce privește ă, calendarul. Selecția sediului. Mulțumesc. Thank you all for your Mulțumesc frumos pentru intervenții. O să dau acum cuvântul domnului ministru. Ați uh, înțeles uh, cam care sunt așteptările eurodeputaților. Ele sunt destul de mari și aveți foarte mult de lucru într-o perioadă scurtă. Însă vă dau cuvântul ca să încercați să răspundeți la majoritatea întrebărilor, cel puțin. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, stimaților europarlamentari, pentru întrebările dumneavoastră să fac, încerc să-mi fac ordine prin tot ceea ce am scris pe aici, pentru că întrebările nu au fost puține, dar vă asigur că uh, sunt aici la dispoziția dumneavoastră pentru a încerca să răspund chiar la toate întrebările, pentru că sunt lucruri foarte importante care, la care și noi ne-am gândit în momentul în care ne-am făcut acel calendar al activităților și când ne-am gândit cum să implementăm mai bine și cum să venim în uh, în sprijinul a tot ceea ce înseamnă uniunea europeană și care poate fi aportul nostru în această perioadă de șase luni de zile. cel mai important lucru cred eu cu care am început la un moment dat și o să vă rog să îmi permiteți să spun despre ceea ce noi credem să spun din nou despre ceea ce noi credem despre uniunea europeană am spus așa românia pentru românia asumarea poziției de președinte al consiliului uniunii europene presupune o extraordinară oportunitate de a și demonstra aderarea la valorile europene. credem foarte mult în acest lucru și vom contribui cât de mult putem în mod direct la consolidarea acestui proces și a acestor valori ale uniunii europene. de aceea am un sentiment de mulțumire că, deși întrebările sunt multe, preocupările dumneavoastră au fost în sensul în care, sau așa am înțeles eu, să mă contraziceți, am fost în sensul în care ne sprijiniți și pe noi ca președinție să închidem, chiar dacă într-un timp foarte scurt, să închidem aceste dosare într-un mod cât mai eficient pentru întreaga Uniune Europeană. Mă uit la domnul Casa și îi spun că am început cu seriozitate chiar când am prezentat uh, prioritățile noastre, iar uh, work-life balance este una dintre prioritățile noastre foarte importante. Vom uh, milita pentru identificarea unei soluții care să asigure un nivel egal de drepturi pentru toți lucrătorii și vom face tot posibilul, așa cum am spus, să închidem acest dosar. În legătură cu fondul social european și cu Fondul European de Ajustare la Globalizare. Am norocul să am în cadrul uh, echipei mele negociatori foarte buni și aici la Bruxelles, dar și specialiști foarte buni la minister. Și vă asigur că lucrăm intens în cadrul Consiliului și mizăm pentru un rezultat în timp util. Sunt, uh, aș vrea să-mi permiteți să fac doar o mică paranteză. Sunt un vechi lucrător în asistență socială. Lucrez din anul 1995 în acest sistem. Spun acest lucru pentru că vă rog să, mă, să aveți în mine un partener care înțelege foarte bine ceea ce înseamnă și drepturile și libertățile, și drepturile persoanelor cu dizabilități, și drepturile copiilor, și tot ce se leagă de muncă și de Uh, drepturile care revin cetățenilor din pilonul social. Autoritatea europeană. Spun că eforturile noastre sunt concentrate pe finalizarea negocierilor pe marginea actului normativ, așa cum menționasem și anterior, pe un număr important de dispoziții avem poziții similare, dar sunt și puncte unde sunt necesare încă puține clarificări. În acest context, încă analizăm procedura cea mai eficientă prin care să derulăm procedura de selecție, fără să afectăm adoptarea actului normativ. Haideți întâi să adoptăm, să avem o autoritate și după aia vom discuta și despre procedura de, de selecție. Credem că tot ce se va întâmpla în trialogurile următoare, ne vom concentra să aducem rezultate cât mai importante și să aducem valoare adăugată, indiferent de dosarul pe care îl discutăm. Și, repet, aici mă bazez foarte mult pe colegii mei, ca fiind niște negociatori foarte buni și a putea ajunge la un consens și la un compromis pe toate dosarele despre care discutăm și dacă ați spus că suntem foarte ambițioși nu avem încotro avem o perioadă foarte scurtă la dispoziție și trebuie neapărat să, să lucrăm împreună cu dumneavoastră și mă bazez și pe sprijinul dumneavoastră să închidem aceste dosare care sunt foarte importante, așa cum s-a spus aici, pentru cetățenii Uniunii Europene și trebuie să, să, să ținem de ele indexarea alocațiilor pentru copii președinția română sprijină consolidarea pieței unice și ne dorim ca aceasta să funcționeze pe baza unor principii corecte și transparente care să aducă beneficii tuturor statelor membre. respectarea legislației europene în vigoare este esențială iar pentru orice încălcare a acesteia există deja mecanisme bune bine stabilite de analiză și sancționare după caz. domnul Lambert, pe mobilitate, căutăm și discutăm și promovăm soluții concrete, dar uh, ceea ce înseamnă regulamentul 883 are elemente concrete care să faciliteze acest proces al mobilității și vom încerca să avansăm cât mai mult pe acest dosar știm că este foarte important și durează de mult timp. Sper să le iau uh, pe rând, să nu le încurc. Conaționalul meu, domnul Pavel, măsuri naționale da, ne gândim că, așa cum bine ați spus, avem circa 4 milioane de români care, ă, din păcate, fără a discuta foarte mult de asta aici, pentru noi nu sunt în țară și nu aduc plus valoare în țara noastră. De aia, la nivelul ă, guvernului, prin aprobarea doamnei prim-ministru și în intensă colaborare cu sindicate și patronate din construcții din România și cu Ministerul Românilor de Pretutindeni, am pus pe tapet acest proiect al Bursei Locurilor de Muncă pentru românii noștri din care lucrează în Uniunea Europeană. Vom vedea și rezultatele. Avem clar elemente foarte bine conturate, dar nu intrăm acum aici în, în această dezbatere. Europa socială, așa cum am spus și aici cu valorile europene, obiectivul președinției României este, România este să pună cetățenii în centrul atenției rezultatele muncii noastre sunt menite a îmbunătăți nivelul lor de trai și trebuie să muncim împreună pentru acest deziderat. diferențe de remunerare între femei și bărbați. Am să vă dau un exemplu din țara mea. În România, <clears throat> aceste diferențe se situează la procentul de 5,2%. În Europa, medie este de 16%. Pentru un program foarte bun al guvernului, spun eu, creat de acces la fonduri pentru investiții, Startup Nation îl denumim noi, 47% din cei care au accesat acest program sunt femei. Acordăm o importanță deosebită acestui lucru în România și vom încerca ca prin ceea ce noi știm și ce promovăm la noi în țară, atât cât se poate să discutăm și la nivelul trialogurilor și în tot ce înseamnă discuțiile noastre profesionale și de asemenea vreau să vă fac, să vă, dau, să vă spun că am dispoziția la oricare invitație a oricărui parlamentar din această comisie, doamnă președintă, dacă se va considera că este nevoie, am spus și la Comisia la FAM, vă spun și aici că voi fi oricând prezent, oricând considerați că putem avea o discuție constructivă în a, așa cât este timpul de scurt, în a rezolva cât mai multe din, din discuțiile pe care le avem. Și în acest sens v-am spus, vom, vom, vom promova concluzii ale Consiliului pe acest segment de combatere a diferențelor de remunerare între femei și bărbați. combat pe sănătate. Sigur că sănătatea cetățenilor este, europeni este foarte importantă pentru noi și credem că o soluție este într-o perspectivă apropiată pe directiva cu agenții cancerigeni sau mutageni. Și considerăm că putem închide acest dosar și îl putem închide într-un mod cât mai eficient și cât mai corect pentru cetățenii europeni cred că am încercat prin ceea ce am răspuns să pun la dispoziția dumneavoastră cam tot ceea ce ne dorim noi să, să lucrăm împreună cu dumneavoastră și ceea ce ne-am propus noi să facem în acest mandat. Dacă mai e ceva la care nu am reușit sau nu am trecut, nu am răspuns, vă rog să mă atenționați și cu drag o fac. Închei acest cuvânt prin a, asigur, prin a vă asigura de tot sprijinul al meu personal și al echipei de profesioniști de care am norocul să am parte și le mulțumesc și aici și pe această care tuturor, atât celor de la reprezentanța permanentă, cât și celor de la minister și din agențiile ministerilor din România. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru că ați încercat să răspundeți la întrebările noastre și că aveți uh, ambiția să încercăm să terminăm cât se poate de mult din aceste dosarele de pe agenda înainte să intrăm în campania electorală pentru alegerile europene. Vom uh, folosi faptul că dumneavoastră v-ați arătat disponibilitatea să răspundeți la întrebări și să purtați discuții cu noi, pentru că s-ar putea să apară întrebări noi și să continuăm această comunicare bună și vom face tot posibilul pentru ca toate uh, aceste dosare să se finalizeze și să putem să avem rezultate bune pentru cetățenii europeni mai ales pentru că intrăm în campanie electorală, după cum spuneam. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și sunteți binevenit oricând. Vă mulțumim! O, o secundă, vă rog, îmi rămăsese uh, un o singur aspect unde nu am răspuns, cred eu, și anume la pachetul mobilitate. Uh, e, acest pachet este de interes pentru noi dar uh, aici trebuie să lucrăm îndeaproape cu colegii noștri de la Ministerul Transporturilor, că acolo, practic, este uh, sediul problemei. Dar vom asigura și asigurăm, lucrăm deja cu ei pe parte, tot ce înseamnă de parte salarială. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc! Iată că și domnul și a primit răspunsul la întrebare. Vă mulțumim încă o dată. our voting session, but we'll... Începem uh, sesiunea de vot, dar la ora 16, astfel încât să poată veni toți membrii. Așadar, o pauză de 9 minute, ca să fiu cât se poate de precisă, după care începem la ora 16 fix. acest dosar.

Okay, friends. Ei bine, dragi prieteni, haideți să începem uh, sesiunea de vot. Începem cu un proiect de aviz legat de descărcarea de gestiune în ceea ce privește implementarea bugetului general al Uniunii Europene. Începem cu aliniatul 5. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Aliniatul 7A pentru, împotrivă, verificăm. E vorba de amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Și acum vot cu apel nominal pe uh, proiectul de aviz astfel modificat. S-a deschis votul. Votul e închis. 40 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Mulțumim raportoarei doamnei Harkin. Trecem acum la cel de-al doilea proiect de aviz al doamnei Harkin. În ceea ce privește Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 24 de voturi pentru și 19 împotrivă. Trecem la amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cu amendamentul oral, da. Și se adoptă cu 30 de voturi pentru, 12 împotrivă și 2 abțineri. Și acum votăm uh, alineatul 8B9. S-a deschis votul. Ce se votează, vă rog? Votăm aliniatul 8B, amendamentul 7. Deci uh, putem vota prin ridicarea mâinii, dacă mai e simplu, pentru... Stați un pic. S-a votat electronic, de fapt, de fapt și se adoptă. Și acum votăm uh, electronic cu apel nominal întregul aviz. S-a deschis votul, s-a închis votul. 39 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Trecem acum acum la descărcarea de gestiune în ceea ce privește exercițiul bugetar pentru Fundația Europeană pentru Bunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, compromisul 1 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 este cu amendament oral. Deci uh, se votează și amendamentul oral. Deci cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 10 pentru, împotriva, abțineri respins. Și votăm acum proiectul de aviz, astfel modificat. Este vot cu apel nominal. S-a închis votul și se adoptă cu 42 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Trecem acum la proiectul de aviz <clears throat> în ceea ce privește agenția EU-OSHA, aliniatul 2, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, verificăm. Amendamentul 3, S-a deschis votul. S-a închis votul. Avem un vot în plus din partea PP. Bun. 25 de voturi pentru, 20 împotrivă, 0 abțineri, deci se adoptă. Continuăm cu Amendamentul 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Alinatul 5. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral al domnului Mezeroș, domnului Mezeroș a fost retras, deci trecem la amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 7, amendamentul 13 e caduc, da. Atunci trecem la alineatul 8A, amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Alineatul 9, amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Nu îmi cer scuze. Nu se adoptă, e respins. Și acum trecem la votul cu apel nominal de la final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Vă mulțumesc! Trecem acum la descărcarea de gestiune în ceea ce privește uh, Uh, Fundația Europeană de Formare și începem cu aliniatul 1 pentru, împotriva, țineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, țineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, țineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, țineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, țineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum direct la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Mulțumim raportorului și trecem acum la proiectul de aviz în ceea ce privește bugetul agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, performanțe, gestiune financiară și control. Și începem cu amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum Proiectul de aviz astfel amendat, vot cu apel nominal, ca de obicei, s-a deschis votul. S-a închis votul, 42 de voturi pentru, un vot împotrivă, <clears throat> două abțineri. Și asta înseamnă că am încheiat cu voturile. Vă promit că data viitoare voi fi mai inform în ceea ce privește vocea, ca să putem avansa cât se poate de rapid. Vă mulțumesc! You are all aware that we have... Știți cu toții că mai avem un punct pe ordinea de zi și anume Comisia ne va informa cu privire la lucruri importante pentru noi. E vorba de un act delegat. M-aș bucura dacă ați rămâne să ascultați. Și acestea fiind spuse, am să dau cuvântul Comisiei imediat. Aveți cuvântul. Yes. Yes, madam uh, uh, Sokova, uh, we are waiting for you. Doamna Sokova, vă așteptăm aici, lângă noi. Thank you for being here and... Vă mulțumim pentru prezență și vă dau direct cuvântul, vă rog. Thank you very much, Ms. Chair, and, uh... Mulțumesc frumos, doamnă președintă și mulțumesc uh, tuturor membrilor Comisiei ample. Mai întâi aș dori să vă prezint uh, o structură a prezentării mele o trecere în revistă articolului 14 a mecanismului FSE, care dă puterea Comisiei să adopte acte delegate ce țin de opțiunile de cost simplificate ce pot fi folosite de statele membre atunci când uh, trimit la Comisie cereri uh, de plată certificate. Apoi o să vă explic ce este așa numita capacitare uh, și actul delegat care este actualizat constant, pentru că statele membre vin mereu cu propuneri. Care este poziția actuală a modificărilor? Ce, tipuri, ce state sunt acoperite și ce tipuri de costuri? Și care este conceptul uh, modificărilor actuale? În primul rând, articolul 14.1 al regulamentului FSE permite Comisiei să adopte acte delegate și să identifice opțiuni de cost simplificate ce pot fi folosite de statele membre atunci când o solicită. Acest lucru se aplică oricărui stat membru sau oricărui tip de operațiune. Până în prezent am adoptat uh, sume, asta pentru sume uh, forfetare și folosim o metodologie uh, dezvoltată de Comisie împreună cu statul membru. Opțiunea costurilor simplificate adoptate și uh, actul delegat, conform articolul 14, dă uh, putere statelor membre și includ uh, și certitudine juridică, incluzând practicile contabice aliniate între Comisia și statele membre și poate acoperi mai multe tipuri de operațiuni care fac parte din ceea ce a fost adoptat și se bazează pe calculul propunerilor statelor membre. Am avut uh, o reuniune a unui grup la nivel înalt pe simplificare și am ajuns la concluzia că ar trebui să continuăm cu adoptarea uh, tot mai multor opțiuni de cost simplificat, lucrând îndeaproape cu statele membre, astfel încât acestea să dezvolte asemenea opțiuni, folosind toate datele, statisticile și studiile disponibile și am uh, dezvoltat deja o opțiune de cost simplificat la nivel european propusă de Comisie pe baza datelor Eurostat, dar și pe baza multor studii și anchete. Iar acum, cu acest nou regulament delegat, vom uh, prezenta no trei noi tipuri de operațiuni care se pot uh, folosi cu opțiunile de cost simplificat la nivel european. Aș dori să subliniez angajamentul politic uh, puternic al Comisiei de a folosi cât se poate de mult opțiunile de cost simplificat obiectivul fiind ca cel puțin 30, 50% ă, din ă, FSS să fie acoperit de genul acesta de costuri pentru următoarea perioadă. Sperăm așadar să progresăm ă, așa cum trebuie. În, amenda- în modificarea actuală avem șapte state membre individuale ce vin cu propuneri de cost simplificat și s-au dezvoltat trei tipuri de opțiuni după cum se va vedea în slide-urile următoare. Regulamentul delegat este foarte simplu, conține doar patru articole, însă substanța acestui regulament vine din anexe. Avem câte o anexă pentru fiecare stat membru și când un stat membru vine cu o nouă propunere, o adăugăm la anexă sau dacă vor să modifice și să actualizeze cifrele și asta se face în aceeași anexă. Anexele conțin definirea indicatorilor unitățile de uh, măsurare și uh, sumele aplicabile fiecărei opțiuni de cost simplificat și posibilitatea, la solicitarea statului membru, ca sumele să fie ajustate în funcție de uh, tendințele economice și de datele financiare. Până în prezent, vedeți că regulamentul inițial uh, delegat a fost adoptat de multă vreme, în 2015, a fost amendat de 5, ani, de 5 ori până în prezent, acoperă 18 state membre și o opțiune europeană de cost simplificat pentru educație. Uh, odată cu modificarea actuală a regulamentului vom ajunge la aproape 10 miliarde cheltuieli în cadrul FSE, ce pot fi simplificate folosind opțiunea costurilor simplificate. Iar această a șasea modificare, pe scurt, conține un stat membru nou, care se alătură celor 18, astfel încât vom avea 19 state membre, pentru că Bulgaria a propus o opțiune de cost simplificat pentru um, operațiunile de uh, educație și formare profesională. Am, modificat, am modificat anexele existente pentru Franța, Cehia, Slovacia, Austria, România, Cipru și Croația și am propus opțiuni de cost simplificate la nivel comunitar ce țin de formarea uh, persoanelor șomere, serviciile de consiliere și uh, formarea persoanelor angajate. Actul delegat ține de costurile unitare pentru formare în cazul Bulgariei. În Franța s-a solicitat uh, clarificarea terminologiei opțiunilor anterioare de costuri simplificate. Cehia este lider clar. Ei au 32 de costuri uh, unitare standard adoptate până în prezent. Unele dintre ele sunt în curs de actualizare. Deci ne așteptăm și pregătim cea de-a șaptea modificare, unde Cehia propune uh, opțiuni suplimentare de cost supli, uh, simplificat, deci efectiv vor fi lideri în acest uh, domeniu. Slovacia va avea un nou, noi cost unitare pentru uh, educația de legal, legal uh, pentru profesori și uh, um, clase școlare suplimentare. În Austria avem uh, Uh, propunere ca aceste costuri să se aplice tuturor operațiunilor și uh, uh, costurile unitare noi să se aplice educației elementare, consilierii față în față și serviciilor de verificare a managementului. Iar ratele orare acoperă toate operațiunile. Pentru România avem două costuri uh, unitare pentru uh, formare uh, profesională și două noi unități pentru ajutor la ocupare. În Cipru avem noi costuri unitare pentru operațiunile de formare profesională. Pentru Croația, evident, sunt noi costuri uh, unitare adăugate ce se aplică formării profesionale, ajutorului la ocupare și indemnizații anuale pentru costurile de călătorie ale participanților. Uh, la nivel european, opțiunile de cost simplificat sunt asociate cu educația și au fost uh, actualizate pentru a reflecta datele disponibile de la Eurostat datele cele mai recente, dar am inclus și Grecia, pentru că nu aveam suficiente informații pentru ea în trecut. Și în urma întrebărilor unor state membre am oferit clarificări în ceea ce privește cursurile parțiale de formare și educație profesională noile, uh, noile opțiuni de cost simplificat la nivel comunitar pot fi folosite de toate statele membre. Uh, ne-am inspirat de solicitarea grupului la nivel înalt de a lucra mai mult pe aceste opțiuni de costuri simplificate și am avut un contractant care a mm, lucrat destul de mult, dar a colectat toate datele disponibile din bazele de date cu politici de pe piața muncii, ă, anchete ale formării ă, profesionale continue, anchete ale modelelor ă, de afaceri și anchete PPMI care să ofere o imagine reală a costurilor și cheltuielilor și a diverselor tipuri de operațiuni. Acoperim așadar trei zone în cadrul acestor noi opțiuni uh, de, opțiuni de cost simplificat comunitoare și anume uh, formarea șomerilor, servicii de consiliere și formarea persoanelor care au deja un loc de muncă. Am uh, ales aplicarea regională pentru anumite state membre, pentru că există diferențe regionale între state și ne referim la țări cum ar fi Belgia, Germania, Franța, Italia, Grecia, Spania și Regatul Unit. Uh, ne-am bazat pe datele Eurostat privind diferențele regionale și important este că nu permitem statelor membre uh, să aleagă nejustificat dacă aleg uh, opțiunile de cost uh, simplificat comunitare sau pe cele pe care le-au dezvoltat folosind datele naționale, ci acceptăm doar ca statele membre să folosească opțiunile de cost simplificat elaborate pe baza datelor naționale atunci când acestea există, pentru că, în opinia noastră, astfel se face o evaluare mai corectă a costului fiindcă la nivel uh, național uh, informațiile sunt foarte bogate, la nivel uh, comunitar lucrurile nu stau chiar așa și nu pot fi așa de bine comparate. Însă, de asemenea, se cunoaște mai bine costul real, iar statele membre pot folosi aceste opțiuni de cost simplificat comunitare când au alte tipuri de operațiuni pentru care aceste costuri pot fi eligibile și folosite pe scară largă. Aș dori să vă informez că în uh, prezent uh, încercăm să modificăm uh, regulamentul delegat pe care îl vom adopta înainte de jumătatea lunii februarie. Mai sunt încă state membre care așteaptă adoptarea opțiunilor de co-simplificat din motive naționale. Sper așadar că după jumătatea lui februarie să am ocazia să vin din nou să vă prezint următorul regulament delegat, astfel încât să facem lucrurile la timp și statele membre să poată folosi opțiunile costului simplificat uh, în cererile de plată către Comisie. Mulțumesc frumos! Thank you. Uh... Mulțumim! Sunt foarte puțini membri în sală, dar poate cei care sunt aici ar dori să solicite clarificări. Domnul Decen, nu. Domnul Pirinski, vă rog. Well, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc pentru prezentare, pentru că vorbește despre un punct care a fost discutat foarte mult și anume cum să folosim opțiunile simplificate de cost sau cum putem să utilizăm mai bine instrumentele existente. Desigur, din perspectiva managementului financiar sănătos, și a gestiunii corecte a fondurilor europene. În legătură cu aceasta, aș dori să vă întreb Știm că de foarte multe ori statele membre au fost ezitante să înceapă să, o procedură de cost simplificat din mai multe motive sunt convins că v-ați gândit la acest lucru. Au fost dificultăți, au fost bariere și de aceea ezitările. Din ceea ce ați prezentat însă și bănuiesc că dumneavoastră ați spus că vă gândiți uh, să depășiți aceste bariere, uh, puteți să ne spuneți mai multe cum, după părerea dumneavoastră, poate fi folosită mai bine această posibilitate care ar trebui să se dovedească foarte utilă pentru statele membre și din perspectiva Uniunii Europene și a intereselor sale. Dumneavoastră ați menționat și când se vorbea dacă vă bazați pe statisticile europene, opțiunile de cost simplificate au fost analizate Doamna Ulfscock a vorbit despre finalizarea tri trialogului cu Consiliul pe domeniul acesta și regulamentul despre sistemul statistic al uh, statisticilor sociale a fost uh, de interes. S-a încercat definirea felului în care agenția va putea să folosească date de la instituțiile naționale de statistică și ne-am pus și de acord că Eurostatul ar putea să invite agențiile atunci când a dezvoltat uh, îmbunătățiri în sistemul de supraveghere și de, uh, de întocmire de statistici, poate că ar fi interesant ca dumneavoastră comi și comisia ar putea să ne spună unde am putea să avem îmbunătățiri de la îmbunăt- rezultate îmbunătățite la Eurostat sau de la o participare mai bună a agențiilor la nivel național care aprobă bugetele lor pentru anul 2017 am văzut că aceste instrumente se bucură de multă încredere la aprobarea bugetelor care au fost folosite și mă bucur foarte mult că ne-ați prezentat această opțiune interesantă. Vreau să mulțumesc foarte mult și să felicit Comisia pentru această inițiativă și pentru hotărârea cu care a continuat uh, aceste acțiuni. Vă mulțumim pentru că susțineți acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pirinski. Aș putea să vorbim mai multe despre, am putea să vă spun mai multe despre cum facem să interacționăm mai bine cu statele membre pentru ca să folosească opțiunile de costuri simplificate. Noi am creat o rețea printre autoritățile de gestiune, mai ales bazată pe importanța simplificării. Acesta a fost un efort uh, constant în ultimii patru ani uh, și de la începutul acestei perioade de programare să le explicăm mai bine statelor membre și să demonstrăm că de fiecare dată când avem opțiuni simplificate de cost, care sunt uh, parte din uh, solicitare, nu avem rate de eroare care sunt identificate de Curtea de Conturi. Noi încurajăm să folosească procedurile administrative, permitem ca aceste costuri uh, simplificate să fie folosite și în relația dintre autoritatea de management sau de gestiune și beneficiari. Astfel încât eforturile să meargă în direcția aceasta de performanță și nu în direcția sistemelor de contabilitate. Mai am avut o discuție pe toate amendamentele actului delegat cu grupul de lucru tehnic care participa, la care participau toate autoritățile de management și uh, atunci când s-a discutat despre aceasta am spus că în cazul procedurii simplificate trebuie să verificăm cu autoritățile de gestiune care sunt um, sumele și um, costurile sunt uh, o opțiune. Lucrăm foarte de aproape cu Eurostatul, avem același comisar care ne gestionează datele pe care le avem la dispoziție, le folosim, dar câteodată nu vin la timp, de multe ori avem o întârziere. Am uh, stabilit și am luat uh, responsabilitatea de a, reevalua a evalua opțiunea simplificată de costuri, pentru că costurile unitare și această opțiune sunt cele mai apropiate de costurile reale posibil. O să continuăm să facem acest lucru împreună cu Eurostatul. Cu cât uh, oferim uh, o informație mai de calitate, cu atât este mai bine. Și de aceea va fi mai simplu pentru noi după aceea să punem să luăm această dată, aceste date și să le folosim. Dar o să colaborăm foarte îndeaproape cu Eurostatul. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt întrebări sau remarci? Nu. Termenul de depunere a amendamentelor și obiecțiilor este 25 ianuarie și termenul pentru ca Parlamentul și Consiliul să-și exprime obiecțiile sau să ceară extinderi și de termen este 19 februarie. Nu am epuizat timpul pe care îl aveam, dar suntem cam uh, fără membri în această reuniune a comisiei. La 13 la diverse, dacă cineva dorește să spună ceva. Nu? Următoarea reuniune va avea loc pe 29 ianuarie 2019 de la ora 9 la ora 12.30. A, este un consiliu pe 29 ianuarie. Bun, atunci e bine, poate o să avem mai multă energie și mai mult uh, membri în reuniunea noastră dacă este așa. Trebuie să ne luptăm să vină. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru astăzi și ne vedem în curând.